eh, que da ya soluciones y detecta nuevos problemas eh, y a través de ahí ser constructivos en el análisis de esta comisión transporte. Nada más, señor presidente. Thank you, Mr. De Grandes. Yeah, we, we have a kind of preliminary discussion on your draft report down for the 25th of January. I'm conscious of the fact that you will need some time now that we've widened the remit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 gehen Sie daran, dass auch die Hochseeschifffahrt Limitationen hat bei der Emission, wie wir es auf der Straße und in anderen Sektoren auch haben. Der Präsident guckt schon so böse, ich höre auf. Thank you, Mr. Kramer. And Mr. Zila, four minutes. Paldies priekšsēdētāji kungs, paldies arī komisāru kungam par ievadvārdiem. <clears throat> es domāju, ka tas, ka uh, Baltā grāmata nāks mazliet vēlāk nekā mēs to sagaidījām, nav tas traģiskākais. Uh,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 Un uh, es te nerunāju par to, ja kāds pārkāpj laiku, cik draug, uh, eh, vadītājs drīkst braukt, ja viņa darba devējs spiež viņu pārkāpt. Tie ir likuma pārkāpumi, tas nav dempings manā uztverē. Paldies! Thank you, Mr. Kolicek. Děkuji, pane předsedo. Já budu mít jenom tři otázky. Za prvé, ve všech přístupových smlouvách máte kabotáž, takže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 Însă gândiți-vă puțin la ea. Da, putem avea o listă neagră a aeroporturile, dar putem spune că aeroportul din uh, Bruxelles sau uh, aeroportul din Londra nu pot face niciodată obiectul unui atac uh, uh, terorist? Nu putem spune lucrul acesta. Putem spune că marile companii de transport precum THL, etc., ne pot oferi o garanție de securitate 100%? Nu, nu putem spune că există această securitate. Dacă certificăm acele firme care se bucură de mai multă încredere și eventual teroriștii creează o companie care își obține acest certificat în 2 ani, deci nu se poate lucra așa. Da, într-adevăr, trebuie să avem încredere în companie și în aeroportele care își fac treaba, însă și acestea trebuie să fie controlate din când în când. Pentru că, la urmă urmelor, așa dictează bunul simț. Nu putem spune, bun, de acum controlăm absolut totul, nu avem resurse pentru așa ceva și dacă există cineva care crede că putem uh, să avem acest control de 100% din materie de echipamente și personal, uh, uh, vă înșelați. Am avut o discuție cu domnul secretar Napolitano în Statele Unite și spuneam că măsurile de securitate trebuie să se bazeze pe încredere, nu pe neîncredere. Și atunci ne putem concentra într-adevăr pe aspectele cu adevărat riscante. Însă nu există așa ceva, nu, nu există risc zero. Însă există risc foarte redus în multe cazuri și atunci ne putem concentra mai bine resursele pe sectoarele la risc mai ridicat. Așa lucrăm în prezent și ieri am primit câteva propuneri din partea mișilor de interne după întâlnirea acestora și s-a vorbit și acolo de schimbarea integrală a sistemului existent și ne-au întrebat care ar fi plus valoarea în acest caz. Putem schimba orice sistem și putem crea orice nouă agenție, însă întrebarea care se pune este dacă într-adevăr merită să faci aceste schimbări atât de radicale. Procesul este încă în desfășurare. Am avut uh, vinerea trecută o întâlnire a experților și s-a discutat acolo ce este de făcut pe baza acestor noi amenințări. Însă toți experții ne spun uh, pericolul nu e în lucrurile pe care le-ai descoperit deja, ci în cele pe care încă nu le-ai anticipat. Domnule comisar, vă mulțumim foarte mult pentru contribuția dumneavoastră și vă mulțumim că ați răspuns întrebărilor puse de membrii comisiei noastre. Sperăm să putem continua să colaborăm la fel de bine cu dumneavoastră și pe viitor. După cum vedeți, avem aici membri extrem, extrem de interesați și motivați, știu într-adevăr ce spun când spun ceva și de aceea sunt sigur că vom colabora îndeaproape. Vă mulțumim încă o dată, ne-a făcut plăcere.